Bon, mes chers amis, Est-ce que, est que le Pays basque est d'accord pour qu'on commence E gata și țara baștilor să începem? Sarabaștilor? Sarabașilor a zis că da. Bon. Bonjour à tous et à toutes. D'abord, je vous... Bună ziua tuturor! Aș dori să încep prin a mulțumi lui Iaroslav Aesa, colegul nostru, care ieri a prezidat audierile referitoare la selectivitate și care a ieșit de altfel foarte bine. Mulțumesc încă o dată trecem direct la punctul 4 de pe ordinea de zi. Este vorba despre o prezentare făcută de către departamentul tematic B în legătură cu studiul privind pescuitul artisanal și obiectivul zero aruncări în mare. Domnul Sebastian Vilasante ne va face prezentarea și vă reamintesc că am cerut la acest departament un studiu referitor la pescuitul artizanal și acest obiectiv zero aruncări în mare, studiu care a fost făcut de către universitățile San Jose de Compostela, din Vigo, Aveiro, Aberdeen și British Columbia. Studiul a fost transmis pe mail colegilor și îl aveți în format uh, imprimat pe hârtie și probabil că știți că anularea aruncărilor în mare a reprezentat un obiectiv prioritar, iar aplicarea obligației de deparcare reprezintă una dintre axele principale pentru noua politică comună de pescuit și de altfel, acest studiu veți vedea că își propune să vină cu abordare generală pentru a analiza problema aruncărilor în mare pentru pescuitul artizanal în Europa și, în același timp, să vină cu recomandări în urma cărora să se elimine cu totul aceste aruncări în mare. Îi urăm de aceea bun venit domnului Vila Sante, autorul studiului. Aveți la dispoziție 20 de minute pentru prezentare prezentarea studiului făcut de departamentul tematic, după care vom avea un schimb de opinii pe marginea studiului. Domnule Vila Sante, când vă simțiți pregătit, dați drumul. Bună dimineața, doamnelor și domnilor! Mulțumesc pentru prezența la această prezentare. O să uh, facem uh, prezentarea studiului nostru la solicitarea Parlamentului European. About the new landing application approved by the Common Fisheries Policy. Așadar, uh, Așa cum uh, scrie pe aceste transparente, iată cum am structurat această prezentare, care este obiectivul studiului, care este rolul pescuitului artizanal în Europa și cred că una dintre problemele cele mai importante aceasta este și anume că nu prea se fac studii pe pescuitul artizanal în Europa și după ce o să vorbim de studiile, de, pardon, rezultatele principale ale studiului nostru, care se referă la măsurile tehnice puse la punct de țări, dar și de organizații în general, le, le, il y a des problèmes au Parlement européen. Moi, je vous le dis. Moi. <laughs> Je ne sais pas où va l'Europe. Nu știu încotro o ia Europa, e clar, dacă și în... Uh, uitați-vă ce se întâmplă cu Grecia, uitați-vă că nu merge ecranul, nimic nu mai merge. De vous retourner, tout simplement, de vous retourner. Vă rog uh, să vă întoarceți. Dacă vedeți, dacă vede colegul Turgariz, înseamnă că vede toată lumea. Domnule Vilasent, acum puteți să porniți. Mulțumesc, domnule președinte. Pornesc de la rezultatele studiului pe care l-am făcut, care folosește trei metodologii combinate și e vorba de problema aruncărilor în mare, nu doar aici în Europa, ci și uh, global și apoi, pe plan mondial, adică, și apoi am portat o serie de consultări cu o serie de oameni de știință și reprezentanți ai administrațiilor și ONG-urilor în legătură cu modul în care se percepe această interdicție, inclusiv uh, punând accentul pe ce se întâmplă în Europa, după care urmează o prezentare a unui studiu de caz, în urma unui studiu făcut în nordul Spaniei, în Galicia. După care am venit cu o serie de studii și recomandări pentru dumneavoastră. Care a fost obiectivul general și anume acela de a veni cu recomandări și cu un studiu cuprinzător pentru aceste, um, acest tip de pescuit artizanal, deci de mici dimensiuni și după, după ce a fost uh, aprobată obligația de debarcare în politica comună de pescuit. Noi folosim trei metode, trei tehnici. Una dintre ele, așa cum vă spuneam, se referă problema, la problema debarcărilor, aruncărilor în mare, cum ea descrisă în literatură, deci de mediul științific, care sunt uh, definițiile date în ultimii 560 de ani uh, pe plan mondial, dar și în Europa. Vă spunem că am organizat consultări de, ex, experți și i-am rugat să vină să ne spună um, cum, e, cum se lucrează la ei și în Canada și în Australia și în uh, diferite țări în America Latină. Mai departe, am prezentat această colecție, datele pe care le-am strâns, punând accentul pe acest tip de pescuit, unde avem unde deci macroul și stavridul sunt, uh, să spunem, specii de pești cele mai capturate. Și, practic, am primit informații foarte multe referitoare la cum se desfășoară acest pescuit artizanal în timp și spațiu și mai ales uh, cum, uh, ce impact are obligația de inter, interzicerea, de fapt, aruncărilor în mare și care sunt piedicile, de fapt, de care se izbesc pescarii în momentul în care intervine această obligație sau mai degrabă interdicție de aruncare în mare. Pentru noi contează foarte mult că acest pescuit um, artizanal reprezintă cam 25% din veniturile pe care uh, le generează activitatea de pescuit în Europa și, vă spuneam, 25% sunt acești, acest pescuit um, de coastă, pescuitul artizanal. În orice caz, e vorba despre flota de pescuit a Europei care a scăzut cu 20% în ultimii ani și în ceea ce privește efectele biologice, sociale și așa mai departe ale acestui tip de pescuit de coastă, pescuit uh, Practic s-a pus accentul foarte mult pe pescuitul masiv, pe pescuitul industrial și din acest motiv, din cauza acestei reorientări, e bine, ă, s-a ajuns în situația în care foarte multe abordări mai tradiționale, tradiționaliste, de monitorizare, de gestionare, au devenit ă, neadecvate. Pentru că acest tip de management nu se potrivește la pescuitul artizanal. Acum, după ce am făcut o recenzie literatură de specializare, specialitate, iată ce a ieșit, această problemă aruncărilor mari la pescuitul artizanal a atras o serie de comentarii din partea comunității științifice, în sensul că 98% dintre uh, lucrările publicate și ce referințele care apar în uh, um, revistele de specialitate se concentrează în cea mai mare proporție pe pescuitul de masă și mai puțin pe pescuitul artizanal, numai 2%, asta este rezultatul studiului nostru, în vreme ce și noi, ca oameni de știință și comunitatea științifică, ne-am concentrat, deci, pe pescuitul industrial și nu pe cel artizanal, repet, chiar, chiar dacă chiar dacă suntem conștienți de importanța economică a acestui tip de pescuit. De asemenea, ele apar uh, aceste date în o serie de jurnale științifice și uh, pot să vă spun că 90, încă o dată, 98% dintre publicații se concentrează pe pescuitul industrial. Este foarte important să vă spunem că numai 6% din aceste documente, aceste lucrări, uh, se concentrează uh, pe pescuitul artizanal în Europa și dacă ne concentrăm pe de câte ori apar, de câte ori sunt referințe la pescuitul artizanal sau de mici dimensiuni, numai numai vreo 1300 de astfel de lucrări menționează conceptul în sine și este important să arătăm că în Europa, punctual pe această situație, uh, ne concentrăm mai mult pe pescuitul artizanal decât se întâmplă în alte colțuri ale lumii și din rezultatele studiului nostru reiese că, în general, ne concentrăm pe ce se întâmplă în America sau în Norvegia, lucru care s-a dovedit a fi o mare reușită pentru adoptarea unor instrumente de management. Însă, datele empirice arată că accentul este pus pe transferul de cote. We need to say is that uh, these uh, quite successful results are a combination of different. Vorbim despre o combinație între cotele și sistemele de cote folosite și pe măsurile tehnice. Deci nu e vorba numai de sistemul de transfer de cote, intervin și alți factori. Și este important să arătăm că cele mai multe dintre măsurile care vizează reducerea acestei probleme vizează de fapt, de fapt pescuitul industrial și nu neapărat pe cel artizanal, pentru că pescuitul artizanal are anumite caracteristici ecologice și sociale și ce reiese din studiul nostru este că cele mai multe dintre măsuri se concentrează în esență pe un context complet diferit. La fel, din recenziile făcute de noi, a reieșit că, în general, comunitatea științifică și studiile pe care le-am făcut arată că această interdicție ar putea fi uh, una logistică could uh, generate high logistical acest lucru ar putea crea costuri de monitorizare. Și acesta este un motiv, să spunem, pentru a nu se extinde sau a nu se conforma interdicției. Results by asking different experts uh, around the world, we found different interesting results. First of that uh, is that primul lucru, primul rezultat care a reieșit este că cei mai mulți dintre participanții la studiu au spus că interdicția aruncărilor mare nu este cea mai importantă dintre măsuri, cel puțin nu pentru pescuitul artizanal în cadrul randamentului maxim durabil. Însă, 25% dintre aceștia au spus că totuși este foarte important să se creeze un cadru general care să interzică această practică, nu doar în pescuitul industrial, ci și în cel artizanal în general. De asemenea, cei mai mulți dintre ei, 70% dintre ei, au arătat că această problemă pentru pescuitul artizanal, chiar și în Europa, este în general unul problemă redusă, de fapt, chiar ținând cont de dovezile științifice care nu sunt foarte consistente. Uh, de asemenea, i-am rugat pe experți și pe participanții la studiu oameni de știință, profesori și așa mai departe, am rugat să menționeze cinci factori care, după părerea lor, influențează această interdicție a aruncărilor pentru pescuitul artizanal. Și cei mai mulți consideră că sunt avantaje dacă se va adopta această decizie pentru pescuitul artizanal, atâta doar că părerea lor se schimbă dacă, să zicem, ne uh, concentrăm pe modificarea caracteristicilor uh, în eventualitatea modificării um, tipului de pescuit sau dacă se schimbă tipurile de pescadoare. Iar specialiștii au spus că aceasta nu este o soluție adecvată care să încurajeze pe oameni să se conformeze interdicției de aruncare. De asemenea, modificarea structurilor uh, halieutice este de asemenea un factor și cei mai mulți dintre specialiștii consultați spuneau că nu sunt de acord cu această afirmație în sensul că uh, nu e nevoie de niciun fel de conformitate eh, și conformare din partea eh, pescarilor artizanali față de această obligație sau această interdicție. Trebuie să vedem mai degrabă care este impactul economic și social al acestei interdicții aruncărilor mari, așa cum reiese din PCP. Cei mai mulți dintre ei n-au putut să vină cu o cifră estimativă a efectelor acestei interdicții, însă unii dintre ei au venit cu o valoare estimativă în sensul a ceea ce ar putea genera ca sume această interdicție în țările în care pescuitul de coastă este important. De pildă, în Galicia, pot să vă spun că uh, pierderile se situează între 30 până la 40 de milioane în fiecare an. Și în ceea ce privește în locurile de muncă, de asemenea, se ajunge la o pierdere de vreo 7.000 de locuri de muncă în sectorul pescuitului artizanal. De pildă, în Grecia se poate reajunge la o reducere cu 50% a producției și care eventual ar putea să ducă la o pierdere de 120 de milioane anual, 120 de milioane de euro. How different uh, perception of the uh, stakeholders. De asemenea, s-a modificat percepția uh, participanților la studiu în ceea ce privește disponibilitatea lor de a se conforma interdicției și în ceea ce privește înființarea de noi spații de depozitare pe um, uh, suprafețele, pesca, suprafețele pescadoarelor, la bordul pescadoarelor. Cei mai mulți dintre oamenii de știință erau de părere că uh, pescuitul artizanal și cei care participă, um, acest sector de activitate se va arăta dornic să se conformeze acestei interdicții și rămâne de văzut dacă se va întâmpla în realitate. Toți specialiștii cred că sunt dispuși să respecte și nivelul de capturi și de asemenea au mai arătat și că este un obiectiv fezabil și anume ca pescuitul artizanal să permită un astfel de uh, spațiu, o astfel de marjă. Acum, modificările la nivel de management, sistemul de cote, de pildă, dacă el se va menține și se va menține noua politică de pescuit, a reieșit uh, din consultările cu Excel că aceasta, de fapt, este sursa mai multor probleme. Pentru că acest lucru încurajează aruncările în mare, de fapt, sistemul de cote, și alții au arătat că, din potrivă, uh, există stimulente, adică ar trebui să se promoveze produsele locale, să se aplice regulamentele pe plan local și de asemenea o mai mare sensibilizare în legătură cu aceste remede. Regarding the, the third method. În ce privește a treia metodă pe care am folosit-o. vorba de un studiu de caz pe care vreau să vi-l prezint în ce privește Galiția și dacă puteți un minut de introducere. Galiția este probabil uh, una dintre regiunile cele mai importante de pescuit la scară mică, la scară mică, pentru că dependența sa socioeconomică este foarte mare de, tocmai de pescuit. 40% din flota țării um, se situează în Galiția și contribuie cu 50% la uh, uh, întregile capturi din Spania, uh, angajând peste 60% din angajați. Vasele de pescuit la scară mică implică 13.000 de lucrători De ce ne uh, concentrăm pe aceste uh, tipuri de setcă. Trei factori arată că setca este un exemplu bun pentru a înțelege mai bine uh, miza pescuitului la scară mică în Europa. În Galicia se generează cea mai mare cantitate de aruncări în mare. În al doilea rând, Galiția e cea mai importantă regiune, cum spuneam, în, număr de nave și de lucrători. Și, în fine, există un consens între uh, pescari, autorități și uh, oameni de știință că aici uh, uneltele de pescuit sunt cele mai importante. Iată caracteristicile principale ale flotei de pescuit la scară mică ce implică aproximativ 1000 de nave operând în uh, uh, ce privește uh, stavridul, macroul și morua. Acum, pescătorii la scară mică utilizează setca pentru a pescui cam 5 specii de pește și percepția despre peștii imaturi e practic inexistentă, deoarece e vorba de la 0 la 1% și am descoperit că acele specii care se supun regulamentelor TAC prezintă și rata cea mai mare de aruncare înapoi, de la 5 până la 50%. Sau în cazul macrolului și al stavridului, de la 50 de până la 100%, în funcție de Uh, volumul capturii în sezonul respectiv și aceste specii sunt uh, administrate în acest uh, uh, moment, tocmai pentru ca în Galiția uh, rata de aruncare înapoi să fie cât mai mică. Acum există câțiva factori cheie care ar putea submina uh, aplicarea interdicției de aruncare. În ce privește ecosistemul marin, impactul e unul negativ. Însă impactul economic este foarte mare urmare a acestei, acestei activități. Majoritatea interviurilor ne-au mai arătat că pescarii nu știu nu au informații potrivit la articolul 5 uh, din regulamentul de bază al PCP și nimeni nu a primit informații de la organizațiile de producători în ce privește deciziile guvernamentale. Chiar dacă uh, acest document, uh, interdicția a intrat în vigoare din ianuarie 2015. În ce privește debarcarea, e dificil, iar în termeni practici, lucrătoarele sunt dificile cu două condiții. Regulamentul ar trebui să poată spori monitorizarea și controlarea vaselor de pescuit pe mare și în funcție de stimulentele ce ar putea uh, motiva uh, pescarii să debarce uh, capturile. Care sunt percepțiile pescarilor în ce privește interdicția de aruncare înapoi? Destinația finală a aruncărilor trebuie să fie un stimulant și asta în special pentru că aruncarea ar putea fi utilizată în scop non-uman. Am mai întrebat pe pescari care ar fi schimbările structurale care ar putea ajuta și să poată implementa interdicția de aruncare înapoi. Ce ar fi ei dispuși să accepte? Ar putea ei modifica structura navelor pe care le utilizează? chiar dacă uh, primesc bani, um, mai ales primind bani de la um, guvernele naționale, uh, un ajutor public care să acopere 100% din costurile lor economice, Practic, nu este spațiu suplimentar pe aceste mici nave pentru a schimba capacitatea structurală a navelor de pescuit. De ce ei au astfel de percepție? tocmai din cauza caracteristicilor. Majoritatea dintre ei, dintre pescari, cred că impactul ar fi negativ asupra navelor pentru că nu e posibil să extindă spațiul fără a afecta navigabilitatea uh, navelor lor, pentru că aceste uh, nave sunt făcute din uh, fibră de sticlă care fac dificilă mărirea spațiului și apoi riscurile asumate pe mare de către pescari și asta în special în funcție de condițiile uh, climatologice, ar putea uh, spori greutatea uh, navei și în acest fel ar consuma mai mult combustibil și economic nu ar fi rentabilă activitatea de pescuit. I-am întrebat și despre ce cred ei despre derogările de minimis, ei au spus că acestea nu vor ajuta la reducerea aruncărilor înapoi, deoarece uh, în cazul uh, pescuitului la scară mică, aruncările în Galicia, dar și în Europa sunt relativ mici. Uh, aceste măsuri au fost dezvoltate pentru pescuitul industrial și nu cel artizanal și o selectivitate ameliorată ar fi dificil de obținut fără costuri disproporționate pe care ei nu le pot asuma. Cum spuneam, pentru a ameliora selectivitatea. În ce privește măsurile tehnice pentru a aborda aruncările înapoi, înțelegem că flexibilizarea sistemului de management bază, bazat pe regulamentul TAC este cel mai important stimulant pentru a uh, aplica interdicția de aruncare înapoi. Însă, pescuitul la scară mică ar trebui să beneficieze de o derogare de la interdicția de aruncare înapoi. Pentru că, așa cum spuneam, în Uniunea Europeană, ă, aceste interdicții de aruncare înapoi a fost gândită special pentru pescuitul industrial. Concluzii generale, dacă îmi permiteți, e important de spus că ă, comunitatea ă, științifică prea puțin s-a preocupat de pescuitul la scară mică, e o rație de 9 la 1 în ce privește publicațiile științifice, deci uh, doar una din 10 publicații se referă și la acest pescuit artizanal. Eficacitatea interdicției de aruncare înapoi la pescuitul pe scară largă rămâne încă neclar, tocmai pentru că datele nu au fost uh, colectate în mod uh, metodic. Uh, Sistemele de cote transferabile, ITQ, contribuie la reducerea aruncărilor înapoi, dar uh, ele încă lipsesc și uh, s-ar putea să nu fie la fel de adaptate și pentru pescuitul la scară mică. În ce privește managementul uh, pescuitului la scară mică, vedem că în ce privește pescuitul la scară mică, aruncarea înapoi este relativ mică. În ce privește de minimis, pescarii nu ne-au oferit informații suplimentare și chiar dispunând de informații complete, excepțiile nu ar fi ajutat uh, reducerea uh, aruncărilor înapoi, pentru că nu asta e problema în cazul pescuitului la scară mică. Și, potrivit rezultatelor noastre, stimulentele uh, pentru aplicarea interdicției nu au adus rezultatele scontate. În ce privește potențialul de schimbare a navelor, de modificare tehnică a navelor, uh, a arătat că acest spațiu nu poate fi optimizat fără a afecta navigabilitatea navei respective. Uh, aceste nave mici uh, țin la bord captura zilei și potențialul de sporire a acestui spațiu de stocare ar pune în pericol siguranța navei și a pescarilor. Deci nu se poate vorbi nici măcar de flexibilizarea caracteristicilor structurale ale navelor de pescuit la scară mică. Și în acest fel și costul economic ar uh, spori. Uh, obligația de debarcare capturile respective, aruncările înapoi, în cazul pescuitului la scară mică, sunt greu de evaluat în termeni practici. Vorbim de o spăjare a timpului de pescuit, nu doar uh, la bord, ci și a activității pe mal. Rezultatele noastre ne arată că flexibilizarea managementului care să nu impună regulamentul TAC este cel mai important stimulant. În fine, ca și recomandări în termen de politici, considerăm că e foarte important să ținem seama de contribuția economică și socială a pescuitului la scară mică pentru uh, economiile regionale și locale, în special pentru anumite populații care trăiesc pe coastă, în special în vremuri de criză și asta în general în Europa trebuie să ținem seama că implementarea interdicției de aruncare înapoi pentru pescuitul la scară mică ar aduce costuri logistice, uh, economice și de monitorizare foarte ridicate. Potrivit recomandărilor experților, dar și a pescarilor, o perioadă de tranziție, o perioadă tranzitorie sau chiar o derogare de la TAC uh, pentru pescuitul la scară mică ar fi importantă deoarece un factor de management a constituit stimulentul pentru uh, aruncări înapoi în aceste tipuri de pescuit. Dacă TAC nu este flexibilizat, atunci măcar trebuie să ținem seama de cotele ce se alocă pescuitul la scară mică. Trebuie ținut seama primordial de factorii economici și sociali. În fine, pentru a discuta potențiala non-aplicabilitate a interdicției de aruncare înapoi pentru pescuitul la scară mică, am vorbit de uh, derogare, dar trebuie ținut seama și de eventuale sancțiuni. Vă mulțumesc foarte mult! Merci, monsieur. Președintele, mulțumim domnule Vilasante pentru prezentarea acestui studiu, care vă reamintesc că a fost realizat de Universitatea de Saint-Jacques de Compostela, Aberdeen, Aberdeen, British Columbia. Un panel uh, impresionant de uh, cercetători și ați putut constata ceva ce nu ne surprinde, anume dificultatea în a pune în aplicare această interdicție de uh, debarcare pentru pescuitul la scară mică. Ne așteptam la un astfel de rezultat și alertasem deja Parlamentul asupra acestor dificultăți care urmau să vină. Acum vă propun să avem un schimb de opinii pe marginea acestui studiu, acestei prezentări. Uh, personal, am ascultat cu mare atenție și cu mare interes această prezentare, dar fără surpriză, vă spun sincer. Da. Je vous écoute. Aveți cuvântul. Doamna Rodus. Ja, ich möchte mich auch ganz herzlich bedanken für diese Studie und kann dem Vorsitzenden nur recht. Mulțumim pentru acest studiu. Președintele nostru are perfectă dreptate multe lucruri nu m-au surprins pentru că sunt elemente cunoscute și tocmai de aceea o spun foarte limpede. E bine că această interdicție de aruncare înapoi să existe și e bine ca ea să se aplice și la pescuitul la scară mică. Studiul ne arată că atunci când vorbim de 60.000 de nave, practic aruncările uh, înapoi în mare din trecut dacă e să uh, facem un calcul sumativ, reprezintă mii și mii de tone de pește care au fost aruncate înapoi. Ce înseamnă asta? Ei bine, se aruncă înapoi în mare pești morți care nu contribuie la reproducere și pentru pescuitul artizanal la scară mică, asta înseamnă că uh, stocurile nu mai sunt suficiente. De ce spun acest lucru foarte limpede? În cazul reformei, cu toții ne-am gândit la pescuitul artizanal. Și în reformă există o frază foarte importantă. Se spune acolo că, înainte de toate, cotele sunt distribuite pescarilor care au un demers de pescuit ecologic, economic, social. Deci, înainte de toate, e vorba de tocmai de micii pescari care practică un pescuit artizanal. Și ei au fost uh, invitați să vegheze la a asuma un mix de cote atunci când aveți mai multe specii la bord și nu ca în trecut adesea uh, să asistăm la aruncări înapoi în mare ale anumitor specii, pentru că pescarul respectiv nu dispunea de cotele necesare pentru specia respectivă. Trebuie evitate orice riscuri conexe și eu una am discutat cu un număr important de mici pescari care sunt foarte inteligenți ei se bazează pe o experiență solidă, dobândită de-a lungul mai multor generații și știu când și unde trebuie să pescuiască. Este important de înțeles că ziua de pescuit, zile de pescuit au fost anulate, ori era înainte un instrument care permitea reducerea cantităților la un moment dat. În realitate, pescarii pot să decidă momentul în care ies pe mare. E un lucru foarte bun în realitate. Reforma ne-a arătat limpede că noi dorim să îi ajutăm pe pescari. Am investit mult pentru noi unelte de pescuit și pentru a evita capturi accesorii. Guvernele naționale, regionale, vis-a-vis -vis de avantajele pe care le obține pescarii în această reformă, e bine, guvernele nu pun în aplicare măsurile adecvate. În vizita din Portugalia de săptămâna trecută am constatat că Guvernul Național nu oferă cotele adecvate micilor pescari și odată în plus am putut constata că pescuitul artizanal nu dispune de informațiile uh, adecvate uh, care le-ar putea ușura uh, munca. Iată de ce este urgent să oferim informații clare și e important ca guvernele naționale, regionale, autoritățile, în sfârșit, să traducă în practică textul reformei PCP și să fie efectiv tradus textul în limbile respective, așa încât micii uh, pescari să poată fi informați corespunzători. Al minteri, uh, ne dăm cu stângul în dreptul și reforma s-a făcut degeaba. Când discut cu pescari în întreaga Europa, constat din nou și din nou că pescarii nu sunt deloc informați de colectivitățile locale și cred că asta e prima etapă uh, pe care trebuie să o abordăm. Mulțumim. Doamna Bilbao Isaacson acum. Sí, muchas gracias. En primer lugar, agradezco. Mulțumesc. În primul rând, aș dori să-i mulțumesc domnului Sante pentru informațiile pe care ni le-a furnizat. Una dintre principalele probleme cu care ne confruntăm când vine vorba de reforma politicii comune pentru pescuit și cu care ne-am confruntat de la bun început uh, în Parlament a fost uh, faptul că nu am putut da o definiție clară a pescuitului uh, artizanal. Mulți considerau că acest pescuit artizanal are legătură strânsă cu um, uneltele de pescuit, cu um, pescuitul ecologic și că toate aceste criterii ar trebui luate în considerare pentru definirea pescuitului artizanal conform altora, ar fi trebuit să utilizăm doar criterii cantitative pentru definirea pescuitului artizanal. Niciodată nu am reușit să împăcăm cele două tabere și să găsim o definiție clară a acestui tip de pescuit, așa că trebuie să ne asumăm responsabilitatea din această perspectivă. De asemenea, ne confruntăm cu o problemă clară a distribuției cotelor. Acestea nu sunt suficiente. Cotele nu sunt suficient de de mari și modul în care sunt distribuite în anumite state membre nu e caracterizat deloc prin transparență. Această distribuție începe în Consiliu, se face distribuția la nivelul diferitelor ministere ale țărilor europene, dar nu se bazează pe criterii clare și transparente și foarte mulți dintre noi am cerut să aflăm care sunt aceste criterii de distribuire a cotelor, dar nu am primit nici acum răspunsuri clare. După ce cotele sunt uh, împărțite, sunt transferate ministerelor naționale, iar de acolo mai departe sunt distribuite după criterii pe care pot să, pre, să, care pot să presupun că sunt uh, juste, dar nu știm cât sunt de transparente. Așa cum am spus uh, inițial, nu avem suficiente cote pentru mărimea flotei de care dispunem în Europa. Și cred că trebuie să dăm dovadă de puțin curaj și să ne dăm seama care este exact problema, problema la nivel european în sectorul pescuitului. De asemenea, trebuie să vedem ce putem face pentru a reconcilia pescuitul artizanal și pescuitul industrial, astfel încât să ne asigurăm că ambele tipuri de activități sunt uh, profitabile. Avem deci o problemă cu cotele insuficiente și cu flota destul de numeroasă. Ce putem face? Nu știu dacă ați analizat aceste aspecte în studiu. Să vedem care este problema. Oare această flotă în exces să fie, parte, să fie o parte din din cauză? Pentru că flota este prea numeroasă în raport cu cotele de pescuit disponibile. Sectorul pescuitului artizanal um, are nevoie de intervenții și, de asemenea, cazul pe care l-ați prezentat dumneavoastră, exemplul din Galiția. Aceștia au cerut uh, ca produsele procesate să fie etichetate astfel încât să cunoaștem originea acestora, să știm de unde vin, deoarece o astfel de etichetă care indică originea produselor ar adăuga valoare acestora. S-a cerut acest lucru de către pescarii locali. Oare în dialogul pe care l-ați avut cu ei au menționat acest lucru? Deoarece această etichetă a fost uh, respinsă în Parlament. Eu am propus acest amendament împreună cu alți membri ai Parlamentului, însă amendamentul a fost respins. Noi voiam ca produsele, produsele procesate să aibă etichete clare pe care să se indice originea acestor produse, deoarece consideram că astfel valoarea lor ar spori. Și mă întreb dacă s-a menționat acest aspect în dialogurile voastre. Mulțumim, spune președintele, domnul Bilbao. Uh, dau cuvântul acum domnului Werner Kuhn și apoi domnul Toma. Mulțumesc. Cred că colegii mei deja au menționat aspectele cele mai importante. Această prezentare se vine foarte bine după ceea ce am discutat ieri. Când vine vorba de implementarea politicii comune de pescuit, pescuitul artizanal are un rol foarte important. Foarte multe familii mii în Europa se ocupă de astfel de activități. Trebuie însă să facem o mică diferență între pescuitul artizanal și pescuitul industrial. Nu toate aspectele care se aplică la navele mari de pescuit se aplică și la cele și la cele mici. S-a vorbit despre tipurile de plase pentru pește, instrumentul zile de pescuit, cerințele um, tehnice și de alte, alte naturi pentru uneltele de pescuit, monitorizare și așa mai departe, monitorizarea capturii, înregistrarea acesteia. Desigur, și aceste lucruri se pot aplica la uh, pescadoarele de mici dimensiuni, astfel încât să putem vedea care a fost uh, amploarea aruncărilor uh, înapoi. Trebuie însă să facem o distinție foarte clară între pescuitul industrial și pescuitul artizanal. Foarte interesant um, a fost uh, să auzim datele cu privire la aruncările în, care s-au făcut în trecut în domeniul pescuitului artizanal și toate acestea diferențiate în funcție de uneltele de pescuit. 0,5 maxim 3% în trecut uh, în Galiția aceste aruncări. Avem însă aceste excepții de minimis, conform cărora sub uh, producția maximală durabilă există o cotă maximă care poate fi uh, pescuită, pentru care există și o cotă de aruncare înapoi corespunzătoare astfel încât uh, pescadorul trebuie să evite cât mai mult aruncările înapoi. E vorba deci de stimulente pentru a evita aceste aruncări înapoi. Care sunt însă aceste stimulente concret? Am avut uh, o dezbatere foarte interesantă pe această chestiune și dezbaterea ar putea continua cu privire la pescuitul selectiv din perspectiva Orizont 2020 și din perspectiva diferitelor fonduri pe care le avem la dispoziție. În anumite state membre, acestea însă nu sunt uh, puse în aplicare. Există diverse instrumente, diverse stimulente, care însă nu sunt aplicate. Trebuie identificate mai bine să vedem cum putem uh, să evităm aruncările înapoi. Anumiți pești pot fi vânduți dacă au uh, dimensiunile potrivite și nu trebuie aruncați dacă acest aceste, acești pești care ar fi trebuit aruncați trebuie de fapt debarcați, atunci există costuri suplimentare. Legat acum de regula de minimis. Aceste cantități de pește care trebuie aruncate înapoi s-au, uh, s-au acumulat uh, de-a lungul timpului și au uh, un impact asupra ecosistemelor. Profesorul Hiss ne-a vorbit ieri despre acestea. și dintre acești pești care sunt aruncați înapoi, 99% ar putea fi uh, vânduți. Dacă putem însă să reducem aceste, aceste mm, aruncări înapoi, atunci ar fi foarte bine. Doamna Tomă. Mulțumesc, domnule președinte. Eu nu voi reveni la obligația de debarcare. Cred că tot timpul am tratat această chestiune ca un fel de slogan și nu ca o adevărată problemă. Eu um, voi reveni la câteva aspecte care probabil pot fi îmbunătățite pe viitor. În primul rând, definiția pescuitului de scară mică, pescuitului artizanal, pescuitul de coastă. Toți acești termeni pe care îi utilizăm nu înseamnă neapărat același lucru. Unii vor să, ca definițiile, să implice criterii legate de instrumente, legate de navele de pescuit. Există tot felul de instrumente, de exemplu, um, instrumentele de dragare care se folosesc pentru anumite nave de pescuit, dar um, aceste nave diferă și ele, pentru că o navă mică în Mediterana nu este același lucru cu o navă mică în Oceanul Atlantic. Eu cred, deci, că ar trebui să dăm o definiție din perspectivă economică și nu neapărat tehnică sau fizică. Dezbaterea însă ar trebui redeschisă într-o zi. Aș vrea acum însă să insist asupra uh, punerii în aplicare a acestor a aceste interdicții de aruncare înapoi. Așa cum a spus domnul Kun, nu avem suficiente stimulente. Reforma politicii agricole comune este una destul de vastă și ar fi trebuit ca prin această reformă să rezolvăm diversele probleme. Am spus de la bun început, nu putem să aplicăm această obligație de debarcare la diverse tipuri uh, de nave. calele vapoarelor, structura acestora diferă de la, de la unul la altul. De asemenea, s-au menționat aspecte legate de securitate. Acestea sunt, de asemenea, foarte importante. Pescarii, astfel încât să scoată un anumit profit, vor trebui să aducă înapoi și peștii care fi trebuit aruncați, dar și peștii pe care pot să îi vândă și astfel greutatea capturii crește și ei se supun la riscuri de securitate, de siguranță tot mai mari. Trebuie să abordăm această chestiune a reînnoirii flotei și nu din perspectiva modernizării, ci pentru a răspunde nevoilor politicii de pescuit reformate. Trebuie să le uh, spunem pescarilor că au posibilitatea de a-și renoi uneltele de pescuit. Aceasta trebuie să fie o cerință din partea Uniunii Europene, astfel încât să se reducă cantitățile de pește aruncate înapoi, dar ar trebui să le oferim și sprijinul financiar pentru această renoire a uneltelor de pescuit. În textul Comisiei, la început, nici măcar nu se vorbea despre porturi. Uh, dar uh, acest, această debarcare a surplusului de pește va avea desigur un impact și asupra organizării la nivelul porturilor. Cred că suntem abia la început și trebuie să transmitem un mesaj clar, însă ce, ce vom spune concret? Mi se pare că ar trebui să avem uh, în vedere o, un, o păsare a unui grad minim de siguranță a tuturor acestor prevederi pe care le, le avem uh, în vedere. Acum mă adresez um, domnului Vilasante. Ce părere, care, este, care sunt, după părerea dumneavoastră, prioritățile pentru a limita aceste aruncări înapoi și impactul negativ asupra acestui sector, acestui tip de pescuit, care cu siguranță va suporta consecințele acestor decizii pe care le luăm aici. Mulțumim, uh, Isabel, uh, domnul Dalen. Mulțumesc, um, vreau să-i mulțumesc în primul rând domnului Vila Santa pentru prezentarea făcută. Aș vrea să menționez două aspecte importante. În primul rând, definiția pescuitului la scară mică. Nu este foarte clar despre ce vorbim. Înțeleg um, care este această definiție din perspectiva studiului pe care l-ați făcut dumneavoastră și exemplul Galiției, însă lucrurile stau altfel uh, în Marea Nordului, de exemplu, sau pe canalul uh, Mânecii. Nu e vorba de nave mici acolo, nu au 12 metri lungime, sunt uh, mult mai mari. Oare în definiția dumneavoastră sunt incluse și astfel de tipuri de nave de pescuit? Ați putea să ne dați mai multe clarificări cu privire la această definiție? Aș vrea să, să aflu mai multe detalii de la dumneavoastră. Iar acum, dacă mă uit la recomandările dumneavoastră cu privire la politicile noastre, spuneți că ar trebui să schimbăm sistemul de cote. Cred că nu știu, ar trebui să facem acest lucru, însă spuneți că dacă această schimbare nu va funcționa, ar trebui să se facă excepții cu privire la obligația de debarcare. Astfel s-ar schimba întreg sistemul și s-ar introduce extrem de multe excepții pentru diverse categorii dumneavoastră, spuneți că ar trebui să scoatem uh, complet această obligație de debarcare. În recomandările dumneavoastră, dacă le-am înțeles uh, așa cum trebuie, concluzia este că ar trebui să amânăm această idee de introducere a obligației de debarcare. Mulțumim, Peter, spune președintele, doamna Garcia. Grazie, președinte. Mm. Mulțumesc. Domnule președinte, vă mulțumesc pentru prezentarea făcută, foarte interesantă. Cel puțin mie mi-a permis să lămuresc multe chestiuni și aș vrea să mă refer la două dintre ele. În politica comună de pescuit s-a ratat o mare ocazie Existau interese divergente. S-a tot vorbit de pescuit artizanal, însă până la urmă, de fapt, nu s-a trecut nimic în nou regulament, deci am ratat o bună ocazie. Acolo unde sectorul pescuit artizanal este foarte important. Și din acest punct de vedere nu pricepem cum stau lucrurile și nu suntem foarte mulțumiți ne confruntăm cu o serie de probleme, mai ales în ceea ce privește obligațiile de barcare și așa se va întâmpla și pe viitor. Ulrike are mare dreptate când spune ce spune, și anume că statele și guvernele nu dau nicio mână de ajutor și nu explică oamenilor ce ar trebui, ceea ce ar trebui să știe. Și observă acest lucru în Spania. Nimeni nu le întinde o mână oamenilor aceștia, nimeni nu le explică nimic. Uh, de aceea, în momentul în care ne întâlnim cu ei, sunt derutați, nu înțeleg. În aprilie 2015, nu știu ce s-a întâmplat, s-a întâmplat că am avut probleme foarte mari, mai ales în ceea ce privește trecerea pe eticheta a originii produselor și această problemă a fost menționată de către doamna Bilbao. Asta este o problemă, sigur, la produsele prelucrate, dar este o problemă chiar și la produsele proaspete. Și de aceea aș fi vrut să vă propun să punem niște întrebări. Și v-aș întreba, de ce Galusia, Galicia, de ce Andalusia, de ce toate aceste regiuni au înregistrate pe etichetă ape teritoriale portugheze. Pentru că nu e clar. Noi, de pildă, în Andalusia am făcut eforturi și am încercat să găsim alta modalitate de a menționa originea produselor. Dar, având în vedere ce prevede legislația actuală, nu putem menționa această origine cu mai multă exactitate având în vedere că în acest regulament nu poate apărea decât trimiterea la zonele FAO, ori în aceste zone nu putem menționa și Cadisul și Galicia, nu, adică acolo scrie ape teritoriale portugheze, punct. Nu mi se pare corect. Cred că e cazul să modificăm anumite aspecte și aș mai vrea să ne spună distinsul expert uh, câte ceva care să ne mai lămurească pentru că acest lucru ar fi foarte util uh, oamenilor care activează în acest domeniu. Mulțumesc, Clara, nu văd să mai fi nimeni cuvântul, motiv pentru care îți dau cuvântul lui Dominic, dacă vrea să ne spună din partea Comisiei câteva cuvinte și apoi va avea din nou cuvântul lui Vila Sante, care va putea răspunde. Thank you and um, good morning to everybody. Um, firstly... Mulțumesc, bună dimineața. Din partea Comisiei, noi salutăm acest studiu care este foarte consistent, bine documentat, acoperitor, mai ales în ceea ce privește pescuitul artizanal și de asemenea oferă un bun punct de pornire în legătură nu doar cu ce se întâmplă cu pescuitul artizanal în apele Uniunii Europene, dar ce se întâmplă cu pescuitul artizanal în general, pentru că informația este foarte bine susținută uh, de cercetări și s-au semnat o serie de chestiuni bine cunoscute și anume că da, există un deficit de informații referitor la pescuitul artizanal și firește este important să îmbunătățim uh, modul în care uh, funcționează aceste nave de pescuit, ce capturi au ele. În orice caz, reiese și că există o reticență în ceea ce privește orice formă de modificare, pentru că există această mentalitate, merge și așa și odată cu această obligație de debarcare, această treabă cum merge și așa nu mai merge. Este nevoie să te respecte această, această um, Obligația de debarcare. Deci, e nevoie de o schimbare. Așa că ne concentrăm pe caracteristicile pescadoarelor, ce transportele la bord, pentru că au o cantitate mai mare de pești pe care apoi va, trebuie să-i arunce în mare și rata de aruncări este redusă pe de parte. Pe de altă parte, uh, am auzit aici că trebuie să se schimbe pescadoarele pentru că uh, trebuie să reducem rata de aruncări în mare. N-am înțeles foarte bine, să bat un pic cap în cap aceste păreri. Mă tem că exagerăm cu atenția acordată aceste probleme și, de fapt, este una dintre marile necunoscute această obligație de debarcare. Nimeni nu știe, de fapt, ce se urmărește și la câte va ajunge. De asemenea, această obligație de debarcare, tot, tot raționamentul este să evităm aceste capturi accidentale, punct. Mai departe, se pare că există un deficit de informații din partea statelor membre, ceea ce firește că îngrijorează Comisia și noi am reținut acest mesaj, îl vom transmite mai departe, pentru că firește subiectul se cere uh, lămurit și um, am senzația că există de asemenea nelămuriri în legătură cu prevederea de minimis. De minimis nu are nicio legătură cu reducerea aruncărilor, pur și simplu se încearcă o mai mare flexibilitate ca să se reducă toată cantitatea de aruncări în mare în anumite împrejurări. Este pur și simplu o măsură de siguranță care intervine în momentul în care putem evita această măsură. La fel, nu este adevărat să ne apucăm să spunem că pescuitul artizanal a fost ignorat și uh, că dacă ne gândim la planul pentru apele din uh, partea de vest și din sud, acolo există pentru anumite tipuri de flote, o rată mai mare de supraviețuire, mai ales pentru flotele portugheză și franceză. Și cred că se impune să spunem că mare parte dintre modificările făcute la uneltele de pescuit, la de pescadare, arată că există mai multe mecanisme de sprijin în cadrul cadrului financiar multianual și cred că e treaba statelor membre să folosească aceste instrumente tocmai pentru a, a uh, face această modificare. În orice caz, în legătură cu modificările, ele s-au concentrat pe sistemul de cote, sistemul TAC, cote accesibile, admisibile. În acest sistem de cote admisibile face parte din întregul plan și pachet de gestionare a resurselor haliotice. Există și altele pe lângă TAC, um, iar PCP-ul, Politica Comună de Pescuit, a uh, consfințit această practică și puțin probabil să se schimbe ceva pe termen mediu și scurt, așa că dacă tot e să-l folosim, iar în ceea ce privește obligația de debarcare, statele membre sunt obligate să-și modifice sistemul de cote și de um, sistemul TAC în general, pentru că până la urmă cotele alocate nu corespund capturilor. De aceea, repet, este nevoie de anumite modificări. De asemenea, politica comună de pescuit are și o serie de prevederi care necesită o serie de modificări în statele membre și în același timp necesită din partea statelor membre să țină cont de criteriile sociale, economice, în momentul în care sunt alocate cotele. Cred că s-a făcut un studiu, dacă mi amintesc, în Parlamentul European, în care se insista foarte tare pe una dintre aceste chestiuni. Și, în sfârșit, uh, în regulamentul Omnibus, um, despre care s-a tot vorbit, uh, mărețul Omnibus, există acolo o modificare din partea Parlamentului uh, cumva un fel de răspundere comună pusă pe umerii agenților economici și respectiv uh, statelor membre și mi s-a părut că adăugirea în sine era uh, binevenită. Omnibusul de asemenea, regulamentul a venit cu o serie de sancțiuni referitoare la încălcarea obligațiilor de debarcare, ca încălcare foarte gravă, și acest lucru s-a întâmplat mai ales dacă ne gândim la strădaniile celor care practică pescuitul artizanal de a se conforma prevederilor. Mulțumesc! Înainte să dăm cuvântul domnului Vila Sante, ca să aibă ocazia să vă răspundă, dați-mi voie să fac și eu câteva observații. În primul rând, o observație făcută comisie și anume nu decretăm nicio schimbare, nu venim și uh, o impunem, ci o organizăm. E, ar fi prea simplu așa. Și evident că nu s-a făcut acest lucru. De asemenea, mai observ că și unii și ceilalți sau reciproc ne tot adresăm întrebări. Însă sunt întrebări pe care le-am mai pus unii dintre noi întrebările care le-am adresat în momentul în care a fost reformată politica comună de pescuit și întrebările au rămas fără răspuns. De pildă, toată lumea își pune întrebări, așa este, și de ani de zile aud același lucru, ce înseamnă pescuitul artizanat. Pentru Comisia Europeană înseamnă mai puțin de 12 metri uh, perimetrul pentru po- politica artizanală nici nu contează. E același perimetru, aceeași distanță, nu contează că se practică pe canalul Mâneci, și Marea Baltică. Nu s-a dorit să se răspundă la aceste întrebări. Pur și simplu oamenii s-au derobat, s-au făcut că nu aud, au venit aici cu declarații sfărăitoare, exact cum spunea colega Isabel Toma. De ce eu cred că acest studiu va fi urmat de altele și cred că insistă pe o serie de și reiterează o serie de rezerve pe care unul dintre noi le-au menționat cu ocazia acestei dezbateri, care a intervenit înainte de votul foarte consistent al Parlamentului de altfel pe marginea acestei reforme, și anume de introducere a interzicerii aruncărilor în mare. De aceea, în mod limpede, avem de-a face astăzi cu problemele cu care ne confruntam, dacă vă aduceți aminte, uh, e vorba de problemele cu privire la aplicarea acestei reforme, cu toate părțile bune, dar și cu toate părțile mai puțin bune ale reformei și e foarte clar că vor fi făcute și alte studii în acest sens și la rândul lor aceste studii nu vor face decât să confirme ceea ce spuneți dumneavoastră și atunci să vedeți ce se încurce lucrurile. Domnule Vila Sante, cam atât am avut de spus. Acum vă dau ocazia să răspundeți la diferite întrebări. Eh, muchas gracias, señores eh, eh, miembros del comité. Señor presidente, intentaré dar respuesta a cada uno de los eh, planteamientos formulados. Si me permite, lo haré en español. Voy a intentar responder en español, señor presidente, si me permite. privește pe doamna Bilbao și întrebarea dumna ei. Dacă am vorbit de accesul la capacitate în studiul nostru, nu, nu este o temă pe care să o fi abordat din punct de vedere științific în acest document, nu ne punem întrebarea dacă flota este prea mare în raport cu cotele disponibile. Nu ne oprim asupra acestui punct. Însă, am obținut anumite informații, am avut niște ecouri mai degrabă uh, din partea pescarilor și nu e vorba de capacitate, sau în orice caz nu în Galiția. În mod explicit, acest lucru nu figurează în studiul nostru, dar din cele ce le-am putut auzi, aceasta nu e o problemă. Apoi, în ce privește menționarea originii peștilor, poate fi un stimulant. E al doilea stimulant cel mai recomandat, cel mai adesea propus de către pescari și alți actori pe care noi i-am putut consulta, uh, inclusiv în Australia, Noua Zeelandă, în nordul și sudul Europei. Și, în special, în sudul Europei am primit astfel de răspunsuri, deoarece am acordat uh, importanță originii peștilor, uh, în special în această regiune, mult mai mult decât altundeva. A treia dumneavoastră întrebare se lega de prima și eu cred că trebuie să reformulăm lucrurile, cel puțin din perspectiva pescuitului artizanal. Trebuie avut în vedere posibilitatea ca pescuitul artizanal tocmai are nevoie de anumite condiții socioeconomice pentru a uh, supraviețui și asta în special în anumite regiuni ale Europei. În multe uh, cazuri de pescuit industrial, dacă nu se ține seama de astfel de chestiuni, uh, ne confruntăm cu pescuit ilegal, aruncări înapoi în mare și așa mai departe. Uh, ceea ce ați spus dumneavoastră și colega din Andaluzia, e bine, toate acestea sunt stimulentele cele mai des invocate. În ce privește flexibilizarea sistemului de cote și, în general, administrarea pescuitului în Europa. Întrebarea domnului Kun. Într-adevăr, interpretarea dumneavoastră e corectă, dacă am înțeles corect intervenția dumneavoastră. și în ce privește definirea pescuitului artizanal și uh, a vedea cum putem schimba sistemul de cote în acest sector, impunând un termen pentru interdicția aruncărilor înapoi în mare, tocmai pentru pescuitul artizanal, ei bine, Regulamentul 508 din 2014 propune o astfel de definiție. E vorba de o flotă de nave de cu lungime de mai mică de 12 metri. Deci nu vorbim de pescuit cu traulere, potrivit acestei definiții, în ce privește pescuitul la scară mică sau artizanal. Uh, a schimba sau nu sistemul de cote. E periculos? Cred că trebuia să ne gândim înainte la acest lucru, nu acum. Domnul Cadec uh, însuși a spus acest lucru. Trebuia să prevedem aceste lucruri înainte să ne confruntăm cu problema. Ca și experți și oameni de știință, constatăm că ar fi posibil dacă apare un consens, ar fi deci posibil să flexibilizăm sistemul de cote. Din 1983 și până azi, de la începutul politicii comune de pescuit și până azi, în majoritatea măsurilor luate în ce privește pescuitul în Europa, ne-am concentrat pe pescuitul industrial. Sigur, acesta în sine nu e un lucru rău, dar problematicile sunt foarte diferite. Asta nu înseamnă că politica europeană trebuie să se aplice în mod omogen tuturor tipurilor de pescuit, ci trebuie ținut seama de specificitățile pescuitului artizanal versus pescuitul industrial. Ele trebuie diferențiate. În ce privește recomandările studiului nostru, urmarea consultărilor cu toate părțile interesate în Europa și eforturile noastre pe teren, studiul de caz și așa mai departe, ei bine, ne putem întreba și în sens invers, de ce să nu amânăm aplicarea obligației de debarcare dacă probleme de navigabilitate și de practică vor interveni? Constatăm că problemele ce ar apărea ar pune în pericol existența însă și a pescuitului artizanal, în special în anumite regiuni ale Europei. Acum, în ce privește comentariile doamnei Toma. Într-adevăr, există riscuri de navigabilitate. Sunt sigur că regulile europene sunt bune. Poate cele mai bune opțiuni au fost avute în vedere pentru a găsi ceva adecvat pentru pescuitul artizanal. Dar am consultat pescarii din întreaga Europa și am putut constata că o altă soluție trebuie găsită pentru a rezolva aceste probleme. Dacă reflexia s-ar fi derulat anterior în cadrul regulamentului citat, dar și altele care se referă la pescuit, poate că am fi putut reduce amploarea uh, fenomenului și a problemei. Cum putem acum regla problema? Ei bine, trebuie ținut seama de aspectele socioeconomice. Din punct de vedere științific, noi constatăm în acest studiu, dar și în general, că pescuitul artizanal e tratat drept un sector marginal, ca un pescuit de supraviețuire. Nu considerăm că poate aduce locuri de muncă, bogăție pe coaste. Pescuitul artizanal întotdeauna a fost uh, considerat o, uh, crea, o activitate creatoare de valoare. Ori acest lucru acum e indispensabil. Cum putem proteja pescuitul artizanal? E bine organizând studii, oferind dovezi științifice, bună oară în Parlament, deoarece studii precum al nostru permit o mai bună înțelegere a problematicii pescuitului la scară mică și aplicarea unor măsuri mai eficace, mai adecvate. Acest lucru permite să distingem cazurile în care nu intervine o problemă de capacitate a flotei, cum e cazul în Galiția, vis-a-vis -vis de alte situații, alte regiuni. În ce privește pescuitul de merluciu sau alți pești, constatăm că în ultimii 4-5 ani nevoile au sporit deci nu e vorba de o supracapacitate de pescuit. Sistemele de uh, management pot fi schimbate sau al, cealaltă alternativă e de a întârzia aplicarea interdicției de aruncare înapoi pentru pescuitul la scară mică. Eu cred că am uh, răspuns comentariilor și întrebărilor care mi-au fost adresate. Dacă totuși nu este cazul, vă rog să-mi semnalați acest lucru și voi face tot ce îmi stă în putință. Dacă și domnul președinte îmi permite să răspund la eventuale alte întrebări și sunt de acord cu domnul Cadec. Deoarece trebuie să abordăm problemele pescuitului artizanal în avans, al minteri, ne confruntăm cu măsuri legislative care pun în pericol tocmai viabilitatea socioeconomică a pescuitului artizanal. Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumim, spune președintele, mulțumim pentru prezentarea studiului și schimbul de opinii extrem de interesant. Vom avea uh, cu siguranță și altele pe aceeași temă. Aveți la dispoziție, stimați colegi, un document care reia esențialul acest acestui studiu, dar vă puteți oricând adresa domnului Vilasant. Acum vom trece la punctul 6 de pe ordinea noastră de zi. Așa cum știți, punctul 5 a fost amânat. Era punctul pe ce viza Republica Guinea-Bissau. Însă trecem acum la punctul 6, cum spuneam. E vorba de o prezentare a Comisiei privind actele delegate și actele de punere în aplicare. Lista actelor delegate discutată în acest moment va fost distribuită prin e-mail v-aș atrage atenția asupra actelor delegate, unde am uh, solicitat o extindere a termenului de obiecție. E vorba de 12 pe 3 2012, în ce privește un regim de control și coerciție în zona Convenției asupra viitoarei cooperări multilaterale în pescuitul Atlanticului de Nord-Est. Vom da cuvântul Comisiei Europene, care ne va descrie în detaliu elementele acestui act delegat și îi dau cuvântul, dau cuvântul de îndată reprezentanților Comisiei, iar apoi, bineînțeles, stimați colegi, puteți interveni dacă doriți. Comisia. Ah, Clara vrea dire quelque chose. Uh, Clara dorește să intervă scuze. Înainte de a da cuvântul Comisiei, te rog. El punto 5 se a caído porque no puede estar el ponente, entiendo? Punctul 5 e anulat, deoarece raportorul nu e aici. Asta e, mă refer la Guinea-Bissau. Președintele, nu știu de ce este anulat. S-a anunțat ieri, eu am aflat acest lucru în această dimineață, spune președintele, nu pot să vă explic de ce s-a amânat acest punct 5, îmi pare rău, dar nu vă ne liniștiți, el va reapărea pe ordinea de zi a unei viitoare ședințe de-a noastră de comisie. E un acord foarte important, Guinea-Bissau, spune uh, doamna Garcia. Oui, euh, Anna Paula me fait signe que, enfin, m'informe. Sunt informat că secretariatul a trimis un e-mail ieri. Paula, cred că l-ai primit și tu. Înainte când Săptămâna trecută a fost trimis acest e-mail precizând um, această schimbare uh, ordinea de zi. Grupul meu politic e foarte interesat de acest punct. Eu însă sunt raportor din umbră pe această temă. Oricum, dezbaterile pe care le vom avea nu trebuie să amânate prea mult. Președintele, ceilalți colegi au primit acest e-mail invocat? Ați fost informați? că nu discutăm azi despre ghinea bissau Toată lumea a fost informată, Clara. Lucrurile sunt limpezi. Ah oui. À la prochaine réunion, on va combiner en fait. La următoarea ședință vom combina schimbul de opinii, dezbaterea, deci precum și prezentarea comisiei pe tema Guinea-Bissau. Iată, acum dau cuvântul Comisiei Europene pentru prezentarea actelor delegate, respectiv actelor de punere în aplicare, vă rog. Thank you, Chair. Uh, under this... Mulțumesc, domnule președinte. La acest uh, punct există uh, două acte delegate. Uh, Dați-mi voie să încep cu primul dintre acestea pe care l-ați primit um, sub formă de proiect la începutul lui ianuarie. Acest act delegat uh, modifică și completează legislația 1206-2010 vine ca urmare a trei recomandări după reuniunea anuală a NAF și um, completează actul legislativ de bază. De asemenea, se vorbește și despre obligația de informare și de comunicare și de sistemul de transmitere a informațiilor prin uh, satelit. Acest uh, act uh, delegat a fost adoptat de comisie pe 12 martie. Aceasta este data la care a început perioada de introducere a obiecțiilor. Dați-mi voi acum să mă refer la cel de-al doilea act delegat. E vorba de eligibilitatea anumitor operațiuni și costuri pentru anumito, anumite um, articole din legislația IMFF. Acestea au fost publicate în martie cu numărul 215 E vorba de suspendarea plăților adoptat pe 27 martie 2015, deci încă perioada de obiectare este valabilă. Lucrăm în continuare la actul delegat cu privire la suma forfetară și corecțiile financiare. S-a discutat deja despre acesta la nivelul grupului de experți, însă în continuare avem consultări interne la nivelul comisiei împreună cu experții mai avem actul delegat cu privire la prevederile tranzitorii. Perioada de obiectare a expirat pe 2 aprilie. Vom uh, publica acest act delegat după ce vom uh, verifica diferitele versiuni uh, lingvistice. Vă mulțumesc! Mulțumesc, spune președintele. Există vreo observație din partea colegilor? Se pare că nu. Atunci putem trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Je j'ai pas. Merci madame Iloy. Donc Mulțumim comisiei pentru uh, prezentare. Vom face o mică pauză, spune președintele. Îmi pare rău că trebuie să facem această pauză, însă îl așteptăm pe colegul nostru, José Manuel Fernandez, deoarece trebuie să avem un schimb de opinii cu nosul cu privire la buget și legat de mandatul pentru trilog. Pentru că l-am chemat la ora 12, trebuie să mai așteptăm puțin. Organisez-vous Il vient ou il vient pas Non, il vient, il vient à midi. D'accord, merci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

Chers amis, chers collègues, Alors, il s'agira Va fi vorba despre o intervenție din partea raportorului general pentru bugete mandatul pentru trilog. Această intervenție va fi făcută de prietenul nostru José Manuel Fernandez. Comisia noastră este în favoarea unui aviz. Acest aviz mi-a, mi-a fost atribuit în calitate de coordonator la reuniunea de pe 24 aprilie 2015. Prima etapă este elaborarea mandatului pentru trilog. Comisia de buget a decis să transmită un uh, proiect pentru plenarea din iulie 2015. Este nevoie de o contribuție tuturor coordonatorilor înainte de jumătatea lunii iunie. Astăzi avem plăcerea de a-l avea alături de noi pe colegul um, José Manuel Fernández, raportor general pentru bugete pe 2016. O poziție nu tocmai uh, ușoară. Acesta trebuie să transmită um, informațiile în uh, comisiile parlamentare. Astăzi este alături de noi, ne va prezenta etapele principale din procedura de elaborare a bugetelor foarte repede și de asemenea va ne va prezenta prioritățile bugetare în general și elementele indispensabile pentru asigurarea unui buget suficient în domeniul pescuitelor și afacerilor maritime. Domnule Fernandez, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Mi-ar plăcea mai degrabă să ascult iar Comisia pentru Pescuit trebuie și chiar ne va ajuta să facem um, calculele astfel încât să avem un buget ambițios. Însă știți bine cu toții că acest buget este limitat la aproximativ 1% uh, din venitul național brut. Dacă am pune în acest buget tot ce vrea fiecare comisie, ne-ar trebui mult mai mult decât 1% din venitul național brut. Voi prezenta liniile directoare care deja au fost adoptate, acestea au fost votate în plenară, iar obiectivul este acela de a influența, de a modifica proiectul de buget al Comisiei, care va fi prezentat în mai. Vom face o rezoluție pentru a dispune de un mandat pentru acest trilog. Deja vă pot prezenta calendarul 28, 29, 30 septembrie va avea loc votul în Comisia pentru Bugete, trilogul pe 28 octombrie, pe 29 octombrie votul în Parlament și din 29 octombrie până în 18 noiembrie procedura de conciliere. Este o provocare pentru Comisia de Pescuit această posibilitate pe care o avem uh, de a utiliza proiectele pilot și activitățile pregătitoare. Comisia de pescuit trebuie să facă prezentări foarte bune pe aceste proiecte pilot. Aceasta este o modalitate prin care se pot uh, demara noi programe. Este o modalitate de exprimare a inițiativelor parlamentare. Termenul limită este 4 iunie pentru prezentarea acestor proiecte pilot. Plecăm de la principiul că în 2015 vom rezolva problema plăților vă readuc aminte că în cadrul politicii de coeziune aveam 27,4 de miliarde de euro de facturi neplătite iar bugetul nu poate să aibă un asemenea deficit. Plecăm, deci, de la principiul că această problemă a factorilor neplătite va fi rezolvată anul acesta. Comisia a prezentat deja niște linii directoare pentru un plan de, de plăți. Și mai plecăm de la un principiu la fel de important și anume că aceste proiecte și aceste programe operaționale vor trebui în mare parte să fie puse în aplicare în 2016 și că, acestea în mare parte ar trebui adoptate. Plec deci de la acest principiu că în 2015 vom avea fondurile necesare pentru aceste programe operaționale. și că acestea vor fi toate adoptate. Liniile directoare sunt uh, axate pe întreprinderi și ocuparea forței de muncă. Ocuparea forței de muncă trebuie să fie inclusă ca obiectiv în toate programele, de asemenea trebuie luate în calcul IMM-urile și antreprenoriatul, spiritul antreprenorial. Acest lucru înseamnă că programele care vor contribui la ocuparea forței de muncă vor fi prioritare. O rubrică importantă pentru acestea este și cercetarea. Desigur, nu trebuie să uităm de solidaritatea internă, de politica de coeziune și de programele operaționale. Toate acestea sunt importante și pescuitul de asemenea are un rol important. Să nu uităm însă nici de solidaritatea externă, de crizele umanitare care există în acest moment în lume. Iar în uh, acest, în acest moment, acestea sunt uh, cele trei priorități, cei trei E. Emploi, entreprise și esprit d'entreprise, ocuparea forței de muncă, antreprenoriat și spirit antreprenorial. Toate aceste priorități trebuie să se regăsească în aceste programe care trebuie să, le ia, să ia în calcul și solidaritatea internă, precum și solidaritatea externă și, desigur, și aspecte legate de securitate. Aștept um, cu interes contribuțiile dumneavoastră. Nu voi vorbi de pescuit, de Fondul European pentru Pescuit, deoarece nu sunt un expert în domeniul pescuitului. Mă aflu în fața unor experți în acest domeniu. Și sunt sigur că contribuțiile dumneavoastră pentru acest raport nu vor întârzia să apară. punerea în aplicare, executarea în termen de credite de angajament este mai mare decât cea în termen de credite de plată. Adoptarea programelor operaționale va fi o prioritate pentru 2015, însă eu acum aș vrea să vă vorbesc despre 2016 și bugetul pentru acest an. Vă readuc aminte că, legat de embargoul uh, rusesc, am cerut uh, două de euro uh, um, pentru acest uh, pentru de surplus. Acestea nu au fost uh, aprobate, însă din surplusul din fondul agricol s-au alocat bani și pentru embargoul uh, rusesc. Acestea sunt dificultățile cu care ne confruntăm în acest moment și mi-ar plăcea să vă pronunțați și dumneavoastră pe această chestiune a embargoului. În trecut nu am reușit să obținem uh, toți banii pe care i-am cerut pentru Agenția de Monitorizare a Pescuitului. Și um, acest lucru se numără printre preocupările noastre. Uh, Însă, cum v-am spus de la bun început, nu vreau să vin să vă bombardez cu cifre, vreau să știu care sunt prioritățile, intențiile dumneavoastră. Aș vrea să primesc un impocit din partea dumneavoastră, să știu ce doriți uh, să, uh, ce subiecte doriți să introducem în uh, aceste documente. Mulțumesc, mulțumim José Manuel, spune președintele, cine dorește să intervină? Doamna Toma. Mulțumesc, domnule președinte. Aș avea de făcut uh, câteva remarci cu privire la bugetul pentru 2016. Vorbesc cu domnule Fernandez în calitate de membru al Comisiei pentru Pescuit și nu în calitate de membru al Comisiei pentru Bugete. Într-adevăr, avem priorități bugetare pentru anul 2016. Ați vorbit de Agenția de Control a Pescuitului. Vă mulțumesc că ați menționat această agenție, deoarece și noi uh, am subliniat în mai multe rânduri că dacă vrem ca pescarii noștri să considere că aceste controle sunt omogene, sunt uniforme, atunci trebuie ca această agenție să aibă credibilitate și să dispună de resurse financiare. O altă chestiune pe care merită să insistăm și pe care am insistat uh, în cadrul dezbaterii cu la fondul uh, marit- Fondul European pentru Pescuit, Văd că um, raportul um, comunică, cu privire la comunicarea Comisiei legată economia albastră, acest um, raport uh, s-a bazat pe datele care au fost uh, colectate pentru planificarea spațială maritimă. un alt uh, punct pe care aș dori să insist. Calendarul uh, pentru fondul uh, maritim, fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, este destul de strâns. Avem programe operaționale care nu sunt gata. Avem o nouă politică comună de pescuit uh, care trebuie pusă în aplicare, iar această nouă politică um, comună de pescuit va avea consecințe importante pentru acest domeniu. Nu vă voi da toată lista pentru că este prea lungă, dar obligația de debarcare este un exemplu care se aplică de la 1 ianuarie 2015 în Marea Baltică pentru pescuitul pelagic și care se va aplica la toate tipurile de pescuit începând cu 1 ianuarie 2016 și nu știm exact care vor fi consecințele concrete ale acestei dispoziții. Dar s-ar putea uh, să fie nevoie de unelte pentru un pescuit din ce în ce mai selectiv. S-ar putea ca cererea să explodeze ca urmare a punerii în aplicare mai concrete a politicii comune pentru pescuit. Deci avem tot felul de consecințe pe care le cunoaștem încă în totalitate. Apoi ne confruntăm cu aceste facturi neplătite care se vor acumula și anul acesta și pe care anul acesta vom încerca să le plătim. Dar uh, toate aceste elemente la un loc uh, mă fac să am îndoieli cu privire la modul în care se vor desfășura lucrurile. Cred că ar trebui deci să fim foarte precauți când vine vorba de acest fond european pentru pescuit și afaceri maritime, care oricum este destul de mic. Uh, ar trebui să ne asigurăm că acesta este protejat uh, și că nu este afectat de constrângerile referitoare la CSM. Mulțumesc, spune președintele, doamna Robust. Mulțumesc. Doar câteva remarce, deoarece deja s-a spus um, ceea ce voiam să spun și eu. E important ca în acest raport să prevedem și posibilitatea de a de a lua în calcul și alte fonduri. Am observat săptămâna trecută că sectorul pescuitului în Azore este anumite, se confruntă cu anumite constrângeri. Um, peștele trebuie, nu, nu, nu au facilități de congelare sau nu pot um, transporta suficient de repede peștele și se pierde astfel foarte mult. Deci au nevoie de intervenții rapide când vine vorba de instalații de congelare. Tocmai de aceea ar trebui să avem în vedere și alte programe europene care pot fi utilizate și implicate în astfel de situații. Și cred că ar trebui ca acest lucru să fie foarte clar, deoarece multe state membre nu știu de aceste posibilități și sunt chiar surprinse când află că există și alte programe care ar putea fi implicate în astfel de activități. Și dacă vrem schimbări cu adevărat semnificative, atunci uh, trebuie să luăm în calcul toate aceste alternative ca să ne asigurăm că schimbările vor fi din ce în ce mai importante pe viitor, iar pescarii au nevoie de sprijinul uh, nostru adecvat. În cadrul acestei comisii trebuie să ne asigurăm că există sprijinul financiar, pentru că Altfel, nicio măsură nu, ar fi, nu va fi eficientă dacă nu este dublată de resurse financiare. Și toate acestea ar putea să afecteze pescuitul artizanal, crearea de locuri de muncă în acest domeniu și micile porturi. Acest uh, tip de pescuit uh, asigură numeroase locuri de muncă în multe părți ale Europei, dar există și locuri de muncă indirecte care provin din acest domeniu. Așa că trebuie să ne asigurăm că sprijinim acest tip de pescuit. Mulțumesc, Ulrich, așa și eu câteva observații de făcut. În primul rând, știm că avem un cadru restrictiv. Adică nu putem să spunem totul de la început, că nu avem cum. Însă, chiar dacă pescuitul nu are un buget foarte mare, nu reprezintă o mare pondere a bugetului european, totuși avem și noi oarece așteptări și mai ales în ceea ce privește faptul că nu ne dorim sub nicio formă să se reducă bugetul pe 2016, pentru că anul 2016 va fi unul plin în care vor fi folosite fondurile uh, din FEAMP și în 2016, literalmente, o să fim în, plin miez al problemei. De aceea, în 2016, trebuie să putem folosi acești bani care au fost votați în timpul plenarei. Mai departe, orice altă reducere a creditelor ar avea efecte asupra politicii maritime care afectează toate statele de pe litoral și de pe coastă și statele de coastă ale Uniunii Europene, lucruri care s-au spus și se cunosc de către Comisia de Pescuit. Și în plus s-a spus același lucru, există și această obligație de debarcare care ușor, ușor prinde contur. Mă rog, a fost greu, dar prinde contur și o să mai vorbim cu alte ocazii iar Fondul pentru afaceri maritime și pescuit trebuie literalmente să însoțească această tranziție, această obligație de barcare. Nu ne trebuie acești bani. Fără ei nu putem. Și ați spus și dumneavoastră același lucru, un lucru important, ce anume că există o scădere pentru toate agențiile, o scădere generală, însă pentru agenția de la Vigo avem nevoie de controle suplimentare. Pentru că în Trump, în Fondul de Afaceri Maritime, s-au prevăzut mai multe cerințe în legătură cu controlele financiare și mai multe date și de aceea mi se pare important să menținem totuși măcar bugetul agenției de la Vigo, pentru că mi se pare că este extrem de important dacă stăm să ne gândim la pescuitul INN și altele. În fine, iată o serie de subiecte, mă adresez și Comisiei de Buget, de asemenea, și aici, mă rog, schimb rolul, trec din postura de um, președinte al comisiei, pur și simplu în postura de eurodeputat. Te referai tu la problema embargoului cu Rusia. Deci, o observație politică și o observație tehnică. În primul rând, în ce măsură comisia, pentru că a refuzat această primă propunere, ce propune comisia, cât să se acorde uh, pescuitului pentru a se acoperi aceste pierderi, asta fi observația tehnică și din punct de vedere politic uh, am senzația, mă rog, o spun în nume personal, că dacă cineva de noastră în stare să-mi spună mie la ce a folosit acest embargo, de când se aplică, n-a făcut altceva decât să pericliteze economia europeană, dacă se găsește vreunul care să mă convingă de contrariu sau să-mi și explice care a fost raționamentul, mi-ar conveni extraordinar de mult. Mă rog, sigur, sancțiunea a fost una politică și revin la funcția mea de președinte și să sperăm că vom primi răspuns la aceste întrebări. Mulțumesc pentru aceste intervenții. Haideți să vedem problema FEAMP, Fondul European pentru Afaceri Maritime și Pescuit. E un fond militar, așa este, dar aceste fonduri trebuie să fie și ele văzute în perspectiva corectă. Adică avem un uh, cadru strategic comun și toate fondurile trebuie să corespundă sinergiilor care se cer într-o anumită situație. Vorbim de Azore, cazul despre care discutăm. Dar uh, mi se pare un pic înspăimântător să se întâmplă. noi fi înțeles eu bine, nu era vorba că se pot folosi și alte fonduri pentru măsurile FEAM, măsurile financiare, dar poate, nu știu, mai sunt și alte fonduri. FEADER-ul, de pildă, Fondul de Dezvoltare Regională, probabil. Probabil că și acești bani s-ar putea folosi spre a finanța camerele frigorifice, de pildă și poate că am putea, în acest sens, să sporim nivelul de informații. Ne revine tuturor această sarcină atât de importantă până la urmă și e vorba de sinergia existentă între fonduri. Mi se pare un lucru extrem de important. Din această perspectivă, avem la dispoziție foarte multe resurse și Există și Fondul Social European pentru învățământ. Apoi există cadrul strategic, există alte fonduri, există un cadru strategic comun care își propune acest lucru. Și nu numai, oferă și o perspectivă care poate fi folosită și care trebuie și ea integrată. Avem și alte resurse la dispoziție care se pot folosi. Mai avem fondul pentru până în 2020 pentru cercetare. Deci și aceasta este o componentă importantă, ca să nu mai vorbim de un alt plan. E vorba de planul Juncker. Vorbim de proiecte care nu pot fi finanțate conform principiului adiționalității, deci putem folosi această perspectivă. Haideți să revenim la embargoul asupra Rusiei. Există o propunere de buget din partea Comisiei prevăzută pentru finalul lunii mai. Rămâne să facem noi această analiză și să venim cu o propunere și să prezentăm amendamente. Dar trebuie să ținem cont și de poziția comisiei, trebuie să ținem cont de Comisia de Pescuit și în același timp trebuie să luăm în calcul avizul pe care îl veți da chiar dumneavoastră. Cu privire la agenția care efectuează controle în materie de pescuit. Și aici e nevoie să acordăm o atenție cuvenită și încă o dată e nevoie de posibilitatea de a putea prezenta o serie de proiecte și măsuri pregătitoare care să joace un rol important. Iată de ce insist pe fond. Vă mulțumesc pentru intervenție. Și încercați să înțelegeți că totuși bugetul are și limitele lui. Există cadrul financiar multianual, dar mai există și altele. Există tot felul de reduceri care s-au făcut și în plus există o serie de limitări. Încercăm să ne situăm la 1% din PIB. Dar uh, resursele de care dispunem se regăsesc în acest cadru financiar multianual. De aceea e cazul să le și folosim. Cred că este foarte important să vedem dacă putem stimula folosirea de programe operative uh, pentru că acestea trebuie să fie și aprobate și apoi transpuse în practică. În 2015 deja există un cadru financiar multianual 2015-2020, de aceea mi se pare absolut urgent să se aprobe în acest moment aceste programe operative cu scopul de a asigura respectarea obiectivelor pe care chiar noi le-am stabilit cu cadrul financiar multianual. Vă mulțumesc! Merci, euh, José Manuel. Mulțumesc, José Manuel, mulțumesc pentru prezentare. Rămâne de văzut uh, ce propuneri de buget vei face, vrem să-ți mulțumim și noi, în legătură cu acest buget, însă nu ne îndoim de sprijinul tău, de altfel fiind tu cetățean portughez, deci te interesează direct subiectul, și, cum spuneai și tu, ceva mai devreme, acest subiect uh, reprezintă deja, mă rog, e un buget care așa are, pardon, un subiect care nu are deja un buget foarte mare, deci este mai ușor să tai dintr-un buget mai mare decât să tai dintr-un buget care și așa e mic. Deci ne vizim pe tine, pe Comisia de Pescuit și suntem pe deplin conștienți că nu ți-e ușor să mediezi, în orice caz, spuneam, ne vizim pe tine ca să rezolvi această problemă. Mulțumim foarte mult, mulțumesc lui Holt Emanuel. Dragi colegi, Ședința noastră s-a încheiat pentru că am epuizat tot ce era pe ordinea de zi. De aceea declar închisă ședința și următoarea ședință va avea loc la Bruxelles pe 6 mai 2015 între 9 și 12 jumate și apoi de la 3 la 6 jumate și apoi în 7 mai numai dimineața până la 12 și jumătate. Dragi colegi, vă mulțumesc tuturor pentru prezență. O zi bună să aveți. Mulțumesc, José Manuel. Mulțumesc, José Manuel.